Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Începem întâlnirea. Mai întâi, sunteți de acord cu ordinea de zi? Obiecții? Nu sunt obiecții? Se adoptă. Dragi colegi, vă informez că acordul dintre Parlament și Banca Europeană de Investiții în ceea ce privește schimbul de informații despre Fondul European de Investiții Strategice a fost acceptat de conferința președinților și va fi semnat de către președinții celor două instituții, după care va fi transmis membrilor. Eu, noi, avem onoarea să îl primim pe vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, pe care îl salut în numele dumneavoastră și căruia am să-i dau imediat cuvântul. Vă mai amintesc că cei doi coraportori au hotărât să accelereze calendarul lucrărilor noastre în ceea ce privește um, FC2, care este o prioritate politică clară pentru toate instituțiile Astfel, ne dorim ca acest dosar să poată să fie finalizat înainte de sfârșitul președinției malteze. Am să dau imediat cuvântul domnului vicepreședinte Katainen pentru discursul său introductiv de 10 minute. După care, am să dau cuvântul raportorilor, câte 5 minute fiecare și după aceea am să dau cuvântul raportorilor din umbră pentru două minute fiecare. Și am să rog pe raportorii din umbră de la Econ și Bugete să se uh, alterneze. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului vicepreședinte Cataină. N-aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri, dragi prieteni. Vă mulțumesc frumos că îmi dați ocazia să vorbesc despre aceste chestiuni. Vrem să vorbesc mai mult despre actualul fond de investiții și după aceea să vă spun ce am prevăzut pentru cel de-al doilea. Și am să vă povestesc și niște întâmplări care mi se par relevante pentru noi toți. Știți care este cea mai mare provocare pentru actualul fond de investiții strategice? Cea mai mare provocare este lipsa de Uh, conștientizare. Nu știu exact cum stau lucrurile, dar aș spune că 85 până la 90% dintre cei care ar trebui să știe ce este acest fond, de fapt, habar nu au. Trebuie să fim foarte atenți și să facem ceva împreună. Am auzit și am văzut și uneori am și participat la evenimente la nivel, nivel local, în diferite regiuni evenimente organizate de deputați europeni uneori pe tema uh, Fondului European de Investiții Strategice și mă bucur când pot uh, să particip la asemenea evenimente și vă încurajez să mai organizați asemenea evenimente și să nu ezitați să invitați persoane de la Comisie și de la um, BEI. Vă rog să o faceți pentru că e clar că încă trebuie să ne mai întâlnim cu antreprenorii, cu băncile, cu autoritățile locale și să le explicăm ce este acest fond și să dăm exemple, uh, să arătăm ce s-a realizat deja datorită finanțărilor din EFSI sau ce au făcut alte regiuni, alte companii, alte autorități. Aceasta este prima provocare. În rest, putem să spunem că EFSI o duce foarte bine. Am să vă comunic ultimele cifre. Din câte știu eu, au fost finanțate 169 de proiecte de infrastructură din EFSI. Proiecte care reprezintă în jur de 24 de miliarde. 24 de miliarde din EFSI au finanțat 169 de proiecte de infrastructură și de inovare. Fondul uh, a permis finanțarea a 264 de IMM-uri cu cooperarea unor bănci locale sau a unor bănci de cooperare. Iar volumul total de finanțare a fost de 8 miliarde de euro. În consecință, 400 de mii de IMM-uri din Europa vor putea să se bucure de finanțare. 400.000 de IMM-uri este o cifră impresionantă. Deci această parte de finanțare a IMM-urilor uh, este foarte performantă. Ceea ce de asemenea reprezintă o veste bună este că avem 21 de platforme de investiții care cuprind și proiecte de infrastructură și inovare și proiecte destinate IMM-urilor. Ce înseamnă aceste platforme? Platforme de investiții public-private care permit uh, colectarea de fonduri pentru investiții mici și mari. Astfel încât chiar și proiecte pe scară mică uh, pot să beneficieze de finanțare din EFSI dar este clar că trebuie să uh, comunicăm mai bine și să facem în așa fel încât regiunile, autoritățile locale să știe că există EFSI și să știe cum funcționeze ca să se creeze mai multe asemenea platforme, pentru că doar așa proiectele mai mici pot să beneficieze de finanțare din EFSI. Mai sunt și alte exemple pe care aș dori să vi le dau. Exemple de proiecte în care finanțarea a venit nu doar de la EFSI, ci și de la alte instrumente financiare europene, ca de exemplu fondurile structurale sau Orizon 2020 sau Facilitatea Conectarea Europei. Este un domeniu prioritar pentru mine și pentru Corina Crețu pentru anul acesta. Noi vrem să auto, mm, permitem autorităților locale și regionale să planifice finanțare din EFSI în combinație cu fonduri din alte surse, mai ales din fondurile structurale. În ceea ce privește acoperirea geografică, și aici rezultatele sunt îmbucurătoare. Dacă ne uităm la țările care au beneficiat cel mai mult de pe urma finanțelor EFSI, cine sunt principalii cinci utilizatori? Estonia pe locul 2, Bulgaria pe locul, um, Estonia pe locul 1, Bulgaria pe locul 2, apoi Spania, Lituania și Portugalia. Grecia ocupă locul 6, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci dacă vă uitați și încercați să analizați care este impactul EFSI, și care ar fi uh, suma investită pe cap de locuitor, uh, vă veți da seama că avem rezultate bune. În general, oamenii uh, se uită la numărul de proiecte finanțate în fiecare țară din EFSI. Da, și aceste cifre sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru a vă permite să vedeți care a fost impactul EFSI asupra PIB-ului. Deci dacă vreți să evaluați uh, eficiența finanțărilor din acest fond uh, din perspectiva PIB-ului, a ocupării, atunci vă veți da seama că uh, banii din EFSI ajung acolo unde chiar este mare nevoie de ei. Totuși, încă nu ne putem mulțumi cu uh, alocarea Uh, geografică a fondurilor. Există țări care din uh, multe motive nu au folosit EFSI, deși exista cerere. Nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni, dar vreau să fac o comparație <laughs> între două țări vecine, Bulgaria și România. Bulgaria, cum vă spuneam, este pe locul 2 în ceea ce privește impactul asupra PIB-ului. România este Uh, în coada clasamentului, este penultima practic. A folosit foarte, foarte puțin uh, finanțarea din EFSI. De ce? În primul rând pentru că în Bulgaria băncile au fost foarte active și au folosit în mod uh, uh, intens EFSI. Există deja trei sau patru acorduri între EFSI și uh, bănci din Bulgaria și uh, Fondul uh, European de Investiții folosit mai ales pentru IMM-uri. Există deja trei uh, proiecte de infrastructură în Bulgaria care sunt finanțate din EFSI. Ultima oară când am fost în România, am vorbit cu directorul celor patru mari bănci din România și am întrebat de ce nu folosiți EFSI pentru IMM-uri. Ei mi-au spus că nu există cerere. Nu există cerere pentru finanțare din EFSI în România și astăzi nu prea cred, dar mă rog, cunoașteți mai bine situația decât mine dar părea ciudat. Absolut peste tot, sau aproape peste tot în Europa, IMM-urile au nevoie de finanțare. Aceasta era una dintre explicații, că băncile nu foloseau EFSI în România. Un alt motiv era că atunci când a început EFSI, fostul guvern uh, de la conducerea României nu a preluat uh, o serie de proiecte care ar fi putut să fie mature, suficient de bine pregătite. Și și de aceea autoritățile locale uh, um, au avut nevoie de mai mult timp pentru a pune pe picioare proiecte, dar asta nu înseamnă că și pe viitor nu vor putea să le folosească. Noi vom ajuta autoritățile locale și regionale, mai ales în țările și în regiunile de coeziune, să facă în așa fel încât să poată să uh, depună cereri de finanțare pentru EFSI și din această perspectivă vrem să îmbunătățim alocarea uh, fondurilor din EFSI. Câteva cuvinte despre FC2 și știți foarte bine uh, detaliile și dacă reușim să accelerăm și procedura va fi cu atât mai bine. Vreau să subliniez un lucru. Uh, o cât mai mare plus valoare mi se pare foarte importantă. Și acum proiectele au o bună uh, valoare adăugată, dar aici trebuie să facem mai multe eforturi. Și vrem să mărim și gradul de transparență. Mă opresc aici. și sunt nerăbdător să aflu în ce direcție doriți să se îndrepte discuțiile. Mulțumesc, domnule vicepreședinte pentru această prezentare și această introducere care este optimistă și care ne permite să punem accentul pe anumite lacune uh, care trebuie uh, să fie reparate. Acum vreau să dau cuvântul celor doi coraportari, domnul Fernandez și domnul Bulman. Vă las să alegeți cine sparge gheața. Domnul Fernandez, poate? Prazer tratado presidente. Queria só... Mulțumesc. Și vreau să urez bun venit și domnului vicepreședinte al Comisiei și tuturor colegilor. Într-adevăr, Fondul European de Investiții Strategice funcționează, funcționează destul de bine, dar poate să funcționeze și mai bine. și cred că toate propunerile pe care le va face acest Parlament uh, vor fi utile. În plus, este bine că uh, putem să ajungem la 500 de miliarde de euro și că va exista și o coincidență între uh, momentul în care va uh, intra în vigoare noul cadru financiar multianual și momentul în care se va mări bugetul EFSI. Știm că fc 2 nu va avea aceleași caracteristici și vor exista diferențieri între uh, regiuni și între țări. Dar e adevărat că nu e unul și același lucru un proiect de 50 de milioane de euro finanțat la Berlin și un proiect de 50 de milioane de euro finanțat la Lisabona. E clar că impactul proiectului de la Lisabona va fi mai mare decât uh, <laughs> impactul proiectului finanțat la Berlin, pentru că în Portugalia va fi o regiune mai uh, săracă. De aceea, performanțele nu pot să fie măsurate la fel, impactul nici atâta, dar este important să vedem care este impactul concret în ce privește numărul de locuri de muncă create, veniturile la buget, beneficiile întreprinderilor și așa mai departe. În toate statele membre există regiuni mai sărace, regiuni mai bogate și există uh, acest uh, risc ca un proiect similar să aibă Uh, rezultate și performanțe diferite în două state membre diferite. Trebuie neapărat să avem mai multe platforme de investiții și de asemenea trebuie să avem uh, um, un rol mai mare pentru acest advisory hub, această platformă de consiliere care va fi folosită într-o mai mare măsură pentru a doua generație a fondului de investiții strategice. Gândiți-vă ce, mult, um, ce multe proiecte s-au finanțat cu doar câteva zeci de platforme de investiții. Gândiți-vă uh, ce vom putea face pe viitor și cu cât vom avea mai multe platforme, cu atât vom putea să implicăm mai multe state membre. De aceea eu cred că această platformă de consiliere pentru um, investitori este gratuită și trebuie să rămână gratuită, mai ales pentru autoritățile publice și trebuie să avem uh, o atenție prioritară acordată acelor uh, proiecte care sunt critice pentru ce se întâmplă în toate regiunile. Mă gândesc mai ales la proiectele de infrastructură în domeniul energiei. Trebuie să stimulăm uh, băncile dacă vrem să avem o mai mare acoperire geografică. Și poate pentru proiectele mai mici putem să avem alte forme de garanții. Nu exact același tip de garanție precum pentru proiectele de mare anvergură. Acum am o întrebare despre aceste proiecte de mică anvergură. Chiar dacă sunt proiecte mici, puse la oaltă, ele pot să permită obținerea unui mare impact. Însă BEI nu prea uh, dorește să financeze aceste proiecte mici. Și atunci uh, să fim atenți, pentru că s-ar putea să pierdem din vedere anumite proiecte, tocmai din cauza că uh, sunt implicate doar IMM-uri și aceste proiecte nu sunt uh, prezentate uh, platformelor de investiții, ci cumva se pierd pe drum sau ajung la uh, un ghișeu unic uh, destinat IMM-urilor uh, și acolo nu mai pot să obțină suficientă finanțare din EFSI. De aceea spunem că e foarte important ca nivelul de transparență să, creadă, să crească, mai ales în ceea ce privește deciziile luate de Comitetul de Investiții. Trebuie ca fiecare decizie să fie justificată. A fost o plăcere să lucrez cu colegul Udo Bulman și noi vrem să accelerăm această extindere a fondului și să sperăm că acest lucru va putea să fie obținut până la sfârșitul președinției malteze. Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorului Econ, colegul nostru Udo Bulman. Udo, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să scot în evidență faptul că cei doi coraportori, colegul meu, domnul Fernandez și eu, am distribuit raportul colegelor și colegilor, ca de altfel raportul de evaluare. Săptămâna viitoare, luni, vom avea șansa de a discuta pe îndelete cu apreciații colegii din cele două comisii, bineînțeles și cu raportorii din umbră. Astăzi discutăm uh, cu reprezentanții instituției, mulțumim vicepreședintelui Katainen că s-a supus la aceste uh, Uh, la acest exercițiu, iar acum ne adresăm instituției, comisiei, pentru că săptămâna viitoare vom discuta cu colegii și dați-mi voie să vă spun câte ceva încă de la început. Cred, uh, și acest lucru s-a dovedit deja în cazul FC1, nu există niciun loc în Europa unde uh, acest plan de investiții să se fi desfășurat cu și să fi fost uh, urmărit cu atât de mult interes ca în Parlamentul European. După ce Comisia a avut nevoie de șase luni pentru a crea conceptul FC1 împreună cu BEI, noi în doar câteva săptămâni am uh, pus temelia unei aplicări rapide iar domnul Cataine uh, cu siguranță își aduce aminte de discuția critică referitoare la procesul de legiferare între Consiliu și, Comis- și Parlament, unde în Parlament s-a bucurat de o rată de aprobare de 80%. Cred că a fost uh, o situație neobișnuită. Noi suntem însă dispuși să dovedim încă o dată același angajament cu trup și suflet, pentru că credem uh, în uh, această idee și împărtășim analiza dumneavoastră, cum că doar în, anumit, doar în câteva domenii avem lacune în ceea ce privește investițiile de până la 200 de miliarde anuale în Europa. Dar dați-mi voie să vă mai spun că Parlamentul European nu va permite ca FC1 sau FC2 să se desfășoare într-un mod necorespunzător, pentru că nu dorim să le dăm dreptate criticilor care vor uh, dori să tragă concluzia că nu avem nevoie de programe de investiții angajate. Nu vom permite ca din cauza unor detalii de birocrație să se promoveze modele de afaceri dezorientate sau să, sau ca EFSI să eșueze din cauza lipsei de cooperare între actori instituționali. Iată de ce trebuie să privim unde se află problemele lucru pe care l-am prezentat în amănunt în raportul nostru de evaluare. Există și multe reușite, îndeosebi în ceea ce privește evaluarea cantitativă a volumului de investiții, dar, de pildă, chiar dumneavoastră vorbeați de problema adiționalității. Nu trebuie să permitem ca EFSI să îi se reproșeze că o parte din volumul de investiții s-a concretizat pentru că s-a canalizat din altă parte, s-au canalizat fonduri publice sau private. FC și BEI trebuie să coopereze pe deplin în ceea ce privește modelul de lucru, în ceea ce privește canalele de investiții și în ceea ce privește forma acestor investiții. Spuneați că, îndeosebi, proiectele de dimensiuni mici și medii sunt de importanță deosebită. Nu se poate ca din cauza construcției EFC, să fie luate în calcul doar acele proiecte cu un volum de investiții de peste 50 de milioane de euro, pentru că uh, BEI consideră că trebuie să aloce singură creditele, trebuie să ofere singură garanțiile și trebuie să verifice totul de asemenea singură pentru că nu are încredere în intermediari sau în băncile naționale de investiții sau în platformele de investiții. E o abordare nouă, noi am fi dorit să o cunoaștem mai devreme pentru că uh, dorim să direcționăm banii în regiuni. Aici dorim să finanțăm proiectele pentru că acolo um, promit uh, potențialul de viitor cel mai considerabil. Cu raportorul meu și domnul președinte au spus deja, vom lucra repede, dar vă rog să faceți apel și la Consiliul. Ultima dată a fost un dialog al surzilor. Degeaba Consiliul pornește foarte repede, trebuie să înțeleagă și foarte repede cum stau lucrurile, pentru ca după aceea împreună cu noi să încerce să rezolve problemele pentru a ne, uh, pentru a ne apropia cât se poate de repede de obiectiv și a finaliza acest, uh, acest proiect în timpul președinției malteze. Mulțumesc! Voi da acum uh, cuvântul raportorului din umbră, două minute fiecărui raportor, deja avem întârziere. Subliniez două minute, voi fi strict și îmi cer scuze uh, deja de pe acum, dar acum cuvântul colegului nostru Otmar Caras. Sau, nu, începem cu Eider? Da, ascultați. Începe Eider. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și am să încerc să mă încadrez în cele două minute. De altfel, eh, antevorbitorii mei deja au scos în evidență toate îndoielile și îngrijorările uh, pe care le împărtășim în cele două comisii. Aș dori să încep vorbind de informație și vicepreședintele Catainen deja a scos în evidență. Nu prea se știe despre ce e, despre ce e vorba când vorbim de EFSI. Mulți vorbesc despre planul Juncker, înțeleg că e vorba despre o subvenție din partea Uniunii Europene. Foarte bine, trebuie însă să promovăm subiectul și știu că Comisia a făcut efort în acest sens pentru a comunica foarte clar despre ce anume vorbește proiectul EFSI. În al doilea rând, caracterul adițional. Nu vreau să intru în amănunte pentru că am discutat de nenumărate ori. Dar doresc să punctez pe transparență. De multe ori, îndoielile care există în ceea ce privește adiționalitatea apar pentru că nu știm cum s-a făcut evaluarea proiectului, care sunt indicatorii care au fost folosiți pentru a asigura acea participare EFSI, acea participare a bugetului european de multe ori se ajunge la concluzia că acel proiect nu ar fi trebuit să participe la EFSI. Iar centrul de consultanță, acel advisory hub, trebuie să participe mult mai intens, să contribuie la crearea unor platforme pentru a finanța acele proiecte mici care de multe ori întâmpină dificultăți în a găsi finanțare. Iar în ultimul rând, partea referitoare la buget, cred că cu toții am agreat uh, Um, acea reducere de 35% pentru garanție. Prin urmare, cu mai puține fonduri europene blocate, putem spori garanția pentru EFSI. Cu siguranță Comisia nu va fi surprinsă că nu suntem chiar atât de încântați că se vor folosi din nou bani care erau de, de această dată prevăzuți pentru mecanismul conectarea Europei pentru a majora acea garanție EFSI. Vom avea însă mm, ocazia să discutăm și în viitor despre acest subiect. Iată, am chiar 5 secunde care mi-au rămas în plus. Mulțumesc, Eider. Am să-i dau acum cuvântul lui Otmar Caras. Otmar, te rog. Domnule comisar, dragi colegi și colegi, dezbaterea pe care am purtat-o până acum, referitoare la FC2, marchează punctul de plecare pentru o nevoie suplimentară de acțiune lucru care a putut fi observat foarte clar în temeiul raportului vicepreședintelui. Cred că este decisiv să nu începem să spună că nu funcționează băncile de investiții publice și pregătirile guvernelor. Există nevoie de îmbunătățire în ceea ce privește structura, proiectele, finanțarea în uh, dezbaterea referitoare la uh, adiționalitate și în evaluarea riscurilor. Dacă nici măcar uh, deputații din Parlamentul European nu știu sau nu sunt informați referitor la ce proiecte sunt cofinanțate în țara lor din EFSI, cum să știe atunci opinia publică la nivel regional? Trebuie să informăm uh, membrii parlamentelor regionale, naționale și uh, al Parlamentului European, astfel încât aceștia să poată comunica în amănunte valoarea, evoluția, am cer scuze, EFSI. Pentru mine, EFSI nu se referă doar la finanțarea din partea băncilor, ci Trebuie să ne întrebăm dacă vom primi suficiente proiecte din partea sectorului privat și din partea indivizilor privați, astfel încât să ajungem într-un fel de liga campionilor a investițiilor. Vedem că nu avem suficient capital și nu avem suficientă participare în ceea ce privește investițiile din afara Uniunii Europene. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul colegului nostru Bernd Kölmel. Două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicecomisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Am uh, luat uh, cu mare atenție notă de cifrele pe care ni le-ați prezentat, produsele de infrastructură 200, avem 21 de platforme de investiții și așa mai departe. Dar, dacă îmi permiteți, după părerea mea, nu sunt decât uh, diversiuni. Vorbim, uh, spunem tot timpul că este decisiv ce facem cu banii noștri. Dumneavoastră spuneți că am reușit, uh, pentru că am reușit să cheltuim câteva sute de milioane de euro. Dacă îmi permiteți să cheltuiască bani, reușește oricine. Nu ne putem mândri ca Uniunea Europeană cu asta. Uh, trebuie să putem spune că am atins acele obiective pe care trebuia să le atingă acest program, și anume adiționalitatea, care, mie sincer, până acum nu mi-a fost niciodată dovedită. Ca să nu mai vorbim de așa numitele proiecte emblematice. Mulți din cei care au luat cuvântul până acum au constatat că FC este un produs al reușitei, dar pun aceeași întrebare pe care am ridicat-o și eu, și anume că ar trebui să fim mai uh, prudenți în ceea ce privește evaluarea noastră și să așteptăm prezentarea unor date fiabile înainte de a spune dacă EFSI a avut succes sau nu. Eu mă întreb care este raționamentul fiecărui proiect cum putem să le cuantificăm, cum putem să ne asigurăm că au o evoluție durabilă. Unde este plus valoarea pentru sectorul public? Pentru că în sectorul public e clar tot ce trece prin EFSI reprezintă fie o nouă îndatorare care nu s-ar fi produs sau este o prelungire a unor proiecte deja existente. Cred că există probleme strategice considerabile, așadar, și aș dori să primesc mai multe informații în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, Bent. Ar trebui acum să-i dau cuvântul lui Sander Loans, dar nu îl văd în sală. Este cineva care va lua cuvântul în numele lui? Nu, se pare că nu. Trec acum la colegul nostru, Nils Torvalds, pentru buget și a cerut scuze și va lua cuvântul în, în numele lui doamna Sylvie Goulart, și cred că va putea lua cuvântul și numele domnului Ramon Tremosei Varses, pe care nu îl văd în sală. Așa că, Silvi, veți uh, lua cuvântul în numele ALDE. Mulțumesc, uh, bună seara, domnule vicepreședinte, voi face tot ce-mi stă în putință. Numele lui Nils, foarte succint, al de sprijină extinderea EFSI și a fondului în general, dar nu suntem foarte încântați de propunerea de a reduce și mai mult din fondurile mecanismul conectarea Europei o parte din deputați au afirmat deja că nu pot aproba prelungirea dacă se vor face reduceri suplimentare. Eu, uh, dacă îmi permiteți, aș insista asupra uh, păstrării coloane pentru cercetare. Salutăm consolidarea ferestre pentru IMM-uri. Dorim să clarificăm că sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii se încadrează în obiectivele EFSI, iată de ce ar trebui să se asigure o diversificare sectorială suplimentară. În uh, rubrica 1A, uh, finanțarea garanției, aș dori să știu care este atitudinea Comisiei. Iar, domnule vicepreședinte, aș mai dori să adaug un lucru. Cred că avem nevoie de o abordare de ansamblu. FC a fost o bună inițiativă, ne-a ajutat să strângem mai multe investiții, dar a reprezentat de asemenea o justificare pentru faptul că companiile întâmpină probleme în a găsi finanțare pe piață. Iată de ce vă rog să faceți eforturi pentru piața de capitaluri, să progresați în ceea ce privește Uniunea Bancară, pentru că există o legătură între toate acestea. Dacă avem o abordare de a, uh, amploare, atunci va fi mult mai ușor să ajungem la un acord, dar uh, vă urez mult succes în continuare și continuați tot așa. Mulțumesc, Silvi. Ar trebui acum să-i dăm cuvântul colegului, colegei noastre de la buget, Niriada, dar nu văd în sală. Cineva va lua cuvântul în numele dumneai pentru GUE? Da, vă rog. Vă rog, două minute. Bom, eh, em primeiro lugar, uma, uma, a nossa posição de princípio da GUE relativamente a este plano, nós entendemos... Bun, în primul rând, în GUE nu avem o poziție de principiu în ceea ce privește acest plan. Nu credem că este cea mai bună cale de a rezolva problema investițiilor. Avem nevoie de un plan de investiții adecvat. Asta este poziția noastră de principiu și aș merge chiar un pic mai departe și aș spune că dacă ne uităm la modul în care Banii ajung la multinaționalele mari prin acest tip de scheme, prin tot felul de scheme, este foarte dificil să înțelegem de ce UE consideră că este atât de dificil să folosească instrumentele pe care le are la dispoziție pentru un plan realist de investiții publice, care ar fi mult mai eficient și ar ajuta mai mult oamenii. Am și întrebări legate de cifrele pe care le-ați citat. Ați spus că Portugalia este unul din principalii beneficiari ai planului Juncker. Din câte știu eu, în momentul de față, Autoritățile municipale din Lisabona investesc aproximativ 400 de milioane de euro, dar în practică vorbim, de fapt, despre un împrumut de 50 de milioane de euro. Am cerut 100 de milioane, ni s-a refuzat și acum vorbim doar de 50 de milioane de euro. S-ar putea să apară niște acorduri, niște instituții bancare poate au promis IMM-urilor niște fonduri, dar asta e tot. Asta e tot ce se întâmplă pe teren. A doua întrebare este legată de modul în care fondul este finanțat. Ideea inițială, așa cum a fost ea prezentată, era că este un fel de umbrelă de investiții și că va atrage și sectorul privat și investitorii din sectorul privat. Că odată ce va exista acest fond și alții vor dori să acționeze, deci ar acționa ca o pârghie. Și vom vedea după aceea o participare din ce în ce mai mare. Câți agenți externi s-au implicat? Care sunt celelalte țări, celelalte uh, organisme care au fost uh, atrase? Care sunt investitorii privați? Pot să vorbesc și numele Econ două minute? Bun. A doua întrebare este legată de capital. Domnul președinte, nu, uh, domnul Fabio Masini avea cuvântul acum, dar și eu iau locul, deci pot să continui. Bun. Asta era a doua problemă. Cum sunt realizate, de fapt, investițiile? A treia întrebare este legată de acoperirea geografică. Am tot auzit discuții legate de mecanisme legate de evaluare și care țin cont de criteriile geografice și care țin cont de faptul că anumite regiuni nu au primit uh, uh, investiții de-a lungul anilor și deci sunt într-un dezavantaj. Ar trebui să continuăm să credem că uh, lucrurile merg bine când avem o cale mult mai ușoară de a face lucrurile și am putea aloca anumite sume pe baza criteriilor geografice. Deci ne tot învârtim după deget și încercăm să evităm să facem uh, lucrurile așa. Și nu cred că rezultatul va fi în beneficiul regiunilor dezavantajate. În planul original al lui Juncker în 2015 a existat un articol care se refera la extinderea fondului și la o evaluare externă într-un moment în care suntem îngrijorați de transparență, de responsabilitate, de adiționalitate și așa mai departe. De ce a decis UE că un articol care a fost aprobat de acest Parlament și care ar fi ajuns la o analiză corectă înainte de extinderea fondului, de ce am anulat acest lucru? De ce a decis uh, Comisia să anuleze acest tip de analiză independentă? Președintele, mulțumesc. Uh, acum uh, S-au scurs deja 45 de minute și o să-i dau cuvântul copreședintelui de la Econ. Mulțumesc foarte mult, bună seara, în numele verzilor, Sole. Please, Mr. Sole. Thank you, Mr. President. Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Noi credem că EFSI este un proiect bun în mare. Dar, bineînțeles, mai există loc și de mai bine. Cu toate acestea, credem că este prea devreme ca să facem o evaluare reală a EFSI, pentru că EFSI nu trăiește decât de prea puțină vreme ca să putem avea o analiză corectă din punct de vedere al cantității și al calității. În al doilea rând, credem că este nevoie de mai multă claritate și de mai multă transparență în ceea ce privește criteriile pe baza cărora sunt alese și evaluate proiectele. Credem că organismele care se ocupă de EFSI ar trebui să facă eforturi mai mari în ceea ce privește transparența, mai ales în ceea ce privește adiționalitatea proiectelor, valoarea adăugată și contribuția lor la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Investițiile ar trebui întotdeauna să fie în conformitate cu nevoile strategice ale economiei europene, spre exemplu, lupta împotriva schimbărilor climatice. Credem de asemenea că este necesar ca EFSI să devină mai accesibil pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile, după cum știți, sunt coloana vertebrală a economiei europene. Și de aceea ar trebui să se coboare acest prag de 25 de milioane de euro și uh, Credem, de asemenea, că ar trebui să fie mai ușor să creăm platforme de investiții și, din acest punct de vedere, încurajăm Comisia să îmbrățișeze această abordare și pentru alte proiecte, cum ar fi cel legat de pachetul Economia Circulară. Mulțumesc acum în numele verzilor, domnule Col. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. A trebuit să fiu și la Comisia ENVI în același timp, deci mă tot plimb de colo-colo. Dar aș vrea să spun și eu câte ceva. Am sentimentul că toată lumea spune, da, ok, FC este bun, trebuie să-l mai îmbunătățim un pic și putem să continuăm. Dar știm cu toții că Curtea de Conturi a avut o poziție mult mai critică și că a spus, de fapt, că nu există o justificare pentru extinderea EFSI din cauza modului în care a evoluat până în prezent. Și cred că ar trebui să luăm în serios acest avertisment. Și, de asemenea, ar trebui să ne luăm timpul necesar pentru a ne asigura că îmbunătățirile pe care le facem uh, pot justifica prelungirea EFSI, pentru că suntem perfect de acord că este nevoie de un program de investiții, dar facem acest lucru cu bani publici de la UE. Și ar trebui să facem lucrurile așa cum trebuie și să ne asigurăm că valoarea adăugată chiar există. Și cred că acest lucru nu se întâmplă în momentul de față. Ar trebui să îndeplinească obiectivele noastre strategice. Aici ar trebui să apară valoarea adăugată. Și ar trebui să ne asigurăm că uh, Uh, proiectele respective nu ar fi putut fi făcute fără EFSI și ceea ce am văzut până acum este că avem senzația că BEI mm, face lucrurile așa cum le făcea și până acum. Și cred că aici ar trebui să ne asigurăm că nu avem un bei care face lucrurile ca și până acum, pentru că nu de asta primesc bani publici de la UE. Și aceasta cred că este o observație esențială. Unele din uh, schimbările, din îmbunătățirile făcute de comisie, unor ne întrebăm ce înseamnă de fapt. Spre exemplu, pentru schimbările climatice, dacă vedeți ce scrie aici, este proiecte cu componente care contribuie la acțiuni privind climatul. Asta mi se pare o chestie foarte deschisă și valoarea adăugată nu este atât de aparentă. Deci ar trebui să avem proiecte care să fie exclusiv, să se ocupe exclusiv de uh, schimbările climatice. Cred că trebuie să închei aici pentru că văd nervozitatea președintelui, dar vreau să spun că eu aș vrea să văd îmbunătățirea ale EFSI, dar să ne asigurăm într-adevăr că valoarea adăugată este, există, Mulțumesc, nu voiam să te forțez, să-ți forțez mâna și să te las așa în aer, așa încât uh, te-am lăsat să termin. Marcoval. Mulțumesc, domnule președinte. Un lucru fundamental pe care vreau să-l afirm, dacă din punct de vedere politic chiar vrem să dinamizăm investițiile în UE, atunci trebuie să stimulăm cererea. Un plan precum planul Juncker, acest proiect EFSI, nu pot să aducă uh, acest uh, suflu nou de care are nevoie economia noastră. Economia europeană are nevoie de um, un stimul public important, o garanție atât de mică n-are cum să fie suficientă. De aceea eu îmi pun multe întrebări în ce privește cifrele comunicate. Cifrele eu cred că sunt umflate uh, și din cauza că euro a, a fost uh, subevaluat și din cauza că Petrolul a costat mai puțin. Deci eu cred că acest uh, impact pozitiv asupra PIB nu va fi de lungă durată și uh, foarte repede vor reveni uh, în actualitate problemele din zona euro și problemele pe care le are planul Juncker. Dacă nu stimulăm cererea, va fi foarte greu. Mai multă valoare adăugată, ați um, evidențiat acest aspect. Dar cum se mm, face la comisie? Cum uh, evaluați plus valoarea? Și de ce nu există evaluări de impact independente pentru a măsura performanțele proiectelor? Cum explica cetățenilor că comisia, să spunem, finanțează o rafinărie de gaz sau o platformă petrolieră sau o autostradă? pentru că, până la urmă, acestea vor avea un impact asupra mediului. Poate că, într-o primă fază, aceste proiecte par să aibă o mare valoare adăugată, dar um, pe termen lung, pentru cetățean, această valoare se justifică și pentru cetățeni este foarte greu să um, aibă încredere în informațiile pe care le comunică Comisia. Aceste informații chiar nu sunt uh, satisfăcătoare și ar fi bine să existe și informații din surse independente disponibile pe site-ul Comisiei. Mulțumesc foarte mult și domnul Marco Zani, numele INF. Te... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, deoarece eu nu mai am mare lucru de adăugat în ce privește această propunere a Comisiei, care mi se pare de neexplicat. Chiar nu înțeleg rostul Colegul de la Vers deja a citat uh, raportul Curții de Conturi. Dacă noi citim acest raport, ne dăm seama imediat că nu există niciun fel de garanție că FC1 deja și-a atins vreunul dintre obiectivele fixate, obiectivele pe care le-a, le definit și le-a scris și acest Parlament. Deci chiar nu înțeleg de ce numai după un an și jumătate fără să aveți capacitatea de a evalua cu adevărat consecințele acestui program care era un program văzut uh, ca și cum ar fi extraordinar, deci nu un program obișnuit. De ce doar după un an și jumătate Comisia propune deja uh, ca el să fie revizuit uh, și să se adopte o nouă versiune? lipsă totală de transparență și pentru noi lipsă totală de date pentru a putea evalua impactul acestei prime faze. Primul raport uh, um, conține date care n-au cum să fie justificate. 90% dintre cazuri nu reușim să vedem clar care a fost această valoare adăugată, valoarea adăugată care era condiția sine qua non a acestui plan, a acestor proiecte. Nu există informații despre uh, impactul pe care aceste proiecte l-au avut asupra economiilor din statele sau regiunile respective. Și nu există, cum spuneam, garanție în ce privește efectul de multiplicare. Curtea de conturi le-a arătat foarte bine. Comisia a lucrat și a făcut niște estimări uh, când a ajuns la aceste cifre de 169 de miliarde de euro pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o. Curtea de conturi zice că nu există niciun fel de certitudine în ce privește metoda de calcul pentru efectul de multiplicare și uh, dacă știm care este trecutul uh, uh, istoricul calculelor pe care a făcut comisia, e suficient să ne gândim cum s-au făcut calcule cu privire la economia greacă, e clar că în ultimii ani și mai ales recent, aceste calcule s-au dovedit complet greșite. Deci haideți să fim mai prudenți. Poate că avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a măsura exact ce a reușit să facă EFSI până în prezent și să ne dăm un răga suficient de asemenea pentru ca ideea prelungirii uh, valabilității EFSI să nu fie văzut ca un fel de discurs de propagandă din partea unei comisii europene care acum uh, nu mai are niciun fel de ușă în uh, pistol. Uh, pentru că oamenii încă nu prea își dau seama ce se întâmplă, le aruncă praf în ochi. Uh, e o abordare din partea acestei comisii, pentru că, cum vă spuneam, uh, acum nu mai știți ce să faceți și aveți nevoie de discursuri de propagandă. Vreau mai multe date despre ce s-a făcut până în prezent. Excellent, you have got much more time. Uh, ați avut mult mai mult timp la dispoziție decât ar fi trebuit, deci... Acum avem timp și pentru intervenții spontane. Am patru oameni pe listă. În primul rând, doamna Maletici din partea PP Econ. Mulțumesc foarte mult! Bine ați venit, domnule vicepreședinte Catainan! Cred că este extrem de important să continuăm cu EFSI, pentru că nu e vorba doar despre fond și despre finanțe, ci despre toți ceilalți piloni care sunt conectați la buna implementare a EFSI. Deci ar trebui să continuăm să consolidăm piața unică, reformele, să creăm un mediu de afaceri favorabil, dar ceea ce este extrem de important este să avem această conductă de proiecte, proiecte bine structurate care să contribuie într-adevăr la îndeplinirea obiectivelor și care să aibă un impact pozitiv asupra PIB-ului și asupra creierii de locuri de muncă. Ați vorbit despre România. Ați spus că nu au proiecte nouă proiecte bine pregătite și uh, bine structurate. Și cred că ar trebui să lucrăm mai mult la asta, să ajutăm statele membre care nu participă la un nivel bun în FC. Și poate această transparență ar trebui să fie concentrată și pe schimbul de experiență între statele membre, bune experiențe care uh, ar putea să susțină statele membre care nu au participat până în prezent la un nivel suficient. De asemenea, am o întrebare legată de blending. Mi se pare că tot vorbim despre acest blending, despre acest amestec, dar în practică nu este foarte ușor pentru că regulile diferă. Avem reguli diferite pentru politica de coeziune, reguli diferite pentru Orizont 2020, reguli diferite pentru EFSI, mai ales atunci când vorbim despre ajutoarele de stat și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragi colegi, să știți că Uh, aveți la dispoziție doar un minut pentru intervențiile spontane, deci încercați să fiți uh, succinți pentru că nu avem foarte mult timp uh, la dispoziție. Apoi, domnul Marinescu, în numele PPE. Mulțumesc, mulțumesc domnule vicepreședinte pentru prezentare și pentru exemplu cu România. Este adevărat, în România există un singur proiect semnat și alte șapte în diverse, în aprobare și în preaprobare. aprobare Uh, dintre care trei pentru IMM-uri, însă cred că ar trebui să vă întrebați, de exemplu, de ce nu este o bancă de promovare acolo, în România, să vedeți dacă băncile care sunt în România din Franța, Germania, Italia, uh, Austria, uh, desfășoară activități EFSI la ele în țară și de ce nu le fac și în România, să vă întrebați de ce hub-ul nu e prezent la nivel local, pentru că este absolut necesar și pentru că, bun, transparența steering board-ului, să vedem de ce au aprobat și de ce n-au aprobat, să vedem criteriile de adiționalitate. Și uh, dacă vorbim de IMM-uri, cred că ar fi important să ne spuneți câți bani au ajuns la beneficiari, de exemplu, din acordurile semnate cu țara cea mai, cea mai avansată, campioana, Italia, da? Câți bani au ajuns la IMM-uri, pentru că, până la urmă, Asta este uh, foarte uh, important. Și poate tot ce este site EFSI uh, poate fi tradus și în limba română, nu numai în alte limbi foarte puține. Și doar să vă spun că la Craiova, vinerea trecută, împreună cu domnul Molterer, am avut în jur de 100 de oameni în sală și am făcut o prezentare pentru EFSI, dar la nivel regional acolo unde, la nivel local, acolo unde trebuie să, să mergem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Holmeier acum. Ehm, Domnule vicepreședinte, înainte de toate, vă mulțumesc pentru explicații. M-ar interesa să ne spuneți mai mult dacă Comisia are tendința mai mult doar de a acorda credite și mai puține subvenții. Înțeleg uh, că există probleme referitoare la apropierea de piață sau referitor la Orizont 2020 sau când vine vorba de cercetarea interdisciplinară atunci, am convingerea că nu pot fi înlocuite. Am uh, luat legătura cu universității, cu instituții de învățământ superior, cu instituții de cercetare, cu întreprinderi care spun că din clipa în care nu vor mai exista subvenții, atunci cercetarea de bază nu va mai exista. Iată de ce vă rog să aveți grijă să asigurăm mai multe subvenții în domeniul cercetării de bază și să uh, folosim FC în direcția unei apropieri de piață și să nu încurcăm și să o luăm pe, pe drumul greșit. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Acum, din partea Econ SND, Frunzulică. Mulțumesc. Mulțumim și domnului vicepreședinte Katainen uh, pentru prezentare și a dat România ca fiind exemplul prost. Inițial nu vreau să iau cuvântul, dar uh, e adevărat că EFC a dat rezultate neașteptate pentru IMM-uri în multe țări și nu înțelegeți de ce nu în România și nu în țări nici eu, deși eu m-am implicat personal în asemenea proiecte în România și există sute de mii de IMM-uri care caută finanțare, care caută credite, care caută garanții. Ei se duc la bănci și băncile le răspund că nu cunosc programul. E o mare problemă. Cum ați spune și dumneavoastră, ați menționat cele patru bănci care uh, au, au răspuns că IMM-urile nu sunt interesate. Nu este adevărat. Gândiți-vă, în România avem uh, un foarte mare potențial agricol, suntem pe locul 2, avem milioane de hectare care pot să fie cultivate și din păcate noi importăm în continuare 70% dintre bunurile pe care le consumăm pentru că IMM-urile din agricultură duc lipsă de finanțare. Și nu e doar singurul exemplu. Trebuie să facem ceva, pentru că, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că există o mare teamă o mare teamă care deja a început în țara mea și, și în alte țări din centrul și estul Europei, că după toate aceste anunțuri uh, și cu Europa cu două sau cu trei viteze, oamenii din țara mea se tem că noi vom ajunge uh, să trăim o nouă epocă a temei, o epocă în care vom fi dați uitării. Să fim atenți pentru că altfel va fi din nou o prăpaste între vest și est. Haideți să împiedicăm să se întâmple așa ceva. Mulțumesc, vă rog să respectați timpul alocat. Doamna Beres, văd că este pe listă. Vă rog, un minut. Pentru coordonatoarea de la S și de, de la Econ. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, eu am o întrebare care deja a mai fost evocată, impactul macroeconomic al Fondului European de Investiții Strategice. În momentul în care se face această evaluare, este foarte important să verificăm date, dacă toate ingredientele din meniu încă mai există. Impactul macroeconomic era unul dintre criterii și este unul care ne îngrijorează. Mai am și o altă întrebare. Nu revin asupra chestiunii valoare adăugate, pentru că oricum va fi aprins dezbătută. Dar vreau să vă întreb, ce ar trebui îmbunătățit în acest dispozitiv, astfel încât el să fie mai bine cunoscut și să fie mai accesibil. Poate că vă aduceți aminte că noi ne-am luptat pentru ca industriile culturale și uh, din domeniul artistic să poată să uh, profite de EFSE, dar um, dacă nu merge nimeni să ia de mână ca să le explice cum pot să aibă acces la această finanțare, ele niciodată nu vor putea să o facă. Deci există structuri de promovare a EFSE și dacă ele există, chiar își fac bine treaba sau e loc și de mai bine? Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Acum, doamna Cari, tot de la Social și Democrați și tot de la Econ. Mulțumesc. Vroiam să subliniez câteva lucruri. Eu sunt raportoare la ITRE pentru FC2. Ar trebui ca proiectele care sunt considerate prioritare uh, și care au primit finanțare să fie bine prezentate, să se înțeleagă de ce au fost considerate prioritare și n-am făcut nimic cu proiectele uh, din zonele frontaliere. E foarte important pentru că am zis că vrem să reducem inegalitățile dintre țări și uh, proiectele transfrontaliere ar fi fost uh, instrumentul ideal pentru a îndeplini acest uh, obiectiv. În plus, trebuie să fim atenți ca nicio țară să nu folosească mai mult de 10% din totalul EFSI pentru proiectele sale, tocmai pentru a nu exista o concentrare a finanțărilor doar într-o singură țară. Excludem de aici proiectele transfrontaliere. Dar dacă 50 de miliarde se concentrează doar într-o singură țară, acest lucru nu trebuie permis, ceea ce vi s-ar părea uh, corect. De asemenea, cred că ar trebui să corectăm modul în care evaluăm performanțele. Dacă o țară deja a promit mai puțin de un miliard din 150-170 de miliarde, atunci nu puteți să considerați că este un succes. Mulțumesc. Thank you very much and... Mulțumim și noi. Înainte de a da cuvântul domnului uh, Katainen, Doamna Bonafe este ultima vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că dacă vrem să facem o, o evaluare obiectivă a EFSI, trebuie să pornim de la lipsa cruntă a investițiilor în Europa și EFSI acest obiectiv și-l fixase. De aceea eu cred că este un instrument bun, cu lacunele și lipsurile sale, dar este totuși un instrument bun. Este adevărat că principala dificultate pentru a Uh, face investiții este să găsești resurse pe piață și din acest punct de vedere Comisia trebuie să întreprindă acțiuni serioase și eficiente în ceea ce privește Uniunea Bancară și Uniunea uh, de, uh, Piețelor de Capital. S-au formulat mai multe critici. Poate că unele dintre ele nu sunt chiar atât de precise. Am însă o întrebare pentru Comisie. Avem date în ceea ce privește numărul de locuri de muncă create datorită banilor investiți cu garanții din EFSI? Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Acum, ultimul participat la Catch the Eye. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, spune domnul Ulf. Mâine sau în cursul săptămânii, doamna Tereza May va câștiga un vot în Parlament și va uh, cere activarea articolului 50, ceea ce va marca începutul oficial al negocierilor pentru Brexit. Uh, Bay a alocat 5 miliarde de euro pentru uh, Regatul Unit, dar puteți să spuneți din aceste 5 miliarde cât vor ajunge concret regatul Unit și deci garanția de 60 de miliarde, ce quantum este destinat Regatului Unit? Și în sfârșit, când vă uitați la proiecte, proiecte precum uh, acest proiect France Trade, puteți să-mi spuneți uh, până la urmă care sunt toate investițiile care, uh, de care vom mai profita Regatul Unit? Pentru că e important uh, în timpul negocierilor să știm cine, de ce anume beneficiază în timpul acestor negocieri. Mulțumesc, domnule Wolf, din partea membrilor neafilați. Acum dăm cuvântul domnului Catainen ca să încheie. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate observațiile pertinente. Din păcate, nu uh, știu toate cifrele pe de rost. Nu știu, de exemplu, care va fi cota partea Regatului Unit uh, pe viitor și cât a folosit Regatul Unit până acum. Ce pot să vă spun însă este că Regatul Unit a, a folosit mai mulți bani din EFSI decât uh, uh, suma cu care a participat la bugetul EFSI. Acesta este valoarea pe care pot să o fac acum. Deci cifra um, din coloana beneficii, avantaje, este mult mai mare decât cifra din coloana debit, contribuții um, ale Regatului Unii la EFSI. Valoarea adăugată este nucleul întregului exercițiu. Și în cadrul exercițiului de revizuire, în noua propunere uh, pentru așa numitul FC 2.0, ne dorim ca toate proiectele aprobate de BEI să fie justificate, să se justifice de ce au fost alese. De ce cu tare sau cu tare proiect va primi finanțare din EFSI sau nu? Pentru ca toată lumea să înțeleagă de ce și să se publice numărul de puncte acordat. De unde provine această valoare adăugată? Mi se pare că e foarte important să se știe și pentru dumneavoastră, dar și pentru restul lumii. Și încă o dată, după aceea putem să vedem dacă trebuie să modificăm uh, ceva în ce privește metoda de lucru a comitetului sau nu. Deci transparență. În ce privește campaniile de conștientizare, faptul că lumea nu știe că există acest fond. V-am spus de la bun început că era principala provocare. Domnul Marinescu a dat un exemplu foarte bun a ceea ce trebuie făcut la nivel local, regional și v-am spus că mulți ați deputați au organizat asemenea evenimente la nivel local, pe lângă comunitățile de oameni de afaceri um, la nivel local. Reprezentanțele Comisiei din statele membre au organizat și ele tot felul de asemenea evenimente, dar mai ales în Spania, Italia și Slovacia. Au ales uh, de fiecare dată câte o regiune și s-au deplasat ca să explice autorităților cum pot să folosească EFSI. În ce privește impactul macroeconomic și numărul de locuri de muncă create, încă nu avem aceste cifre, dar în mod normal ar trebui să avem aceste cifre destul de rapid. E interesant să știți că dacă deocamdată 400.000 de IMM-uri deja uh, vor beneficia de pe urma acestor acorduri de finanțare, cam uh, câte locuri de muncă înseamnă acest lucru, câte unul per firmă sau două, dar chiar și așa ajungem la cifre îmbucurătoare. Dar să nu uh, ciocnim deja înainte să fi deschis sticla. Bei nu continuă ca și cum uh, nu s-ar fi întâmplat nimic. Bei a alocat mai multe uh, um, credite și mai multe finanțare uh, de tip equity decât în trecut. Au programe de cooperare strânsă cu băncile naționale, mult mai multe asemenea programe decât în trecut. În plus, în ce privește acoperirea, distribuirea programelor uh, la nivel geografic. Pentru FC2 ne-am propus să accelerăm programele de consiliere tehnică pe teren. Deci, BEI va trimite resurse umane pe teren. În mod normal, BEI și uh, BERD au făcut un acord între ele tocmai pentru a permite statelor membre să uh, beneficieze de consiliere. Pentru că e adevărat că e foarte complicat să pui pe picioare aceste proiecte, dar nu trebuie să fie un motiv pentru a nu folosi acest instrument de blending sau pentru a nu folosi pur și simplu oportunitățile pe care le oferă EFSI. Despre platforme. Este o, un alt domeniu prioritar. Ne trebuie mai multe platforme din motivele pe care le-a pomenit toată lumea. Vă dau un exemplu bun legat de platforme. Colegul Sefcovici și colegul Caniete creează o platformă pe tema eficienței energetice, folosind fonduri structurale și EFSI în același timp. Este un exemplu interesant. Poate că unii dintre dumneavoastră știu că există inițiativa IMM, unde poți să folosești fonduri structurale pentru a ajuta IMM-urile. Și uh, au copiat modelul instrumentului pentru IMM-uri când au creat acest model și această platformă pentru eficiența energetică. Eh, în ceea ce privește România, după cum spuneam, lucrurile ar putea să se îmbunătățească, dar se vor îmbunătăți în viitor, sunt convins. Ne confruntăm cu provocări interesante uneori în statele membre. Dați-mi voi să vă ofer două exemple. unul referitor la Grecia și unul referitor la România. De pildă, în România, un exemplu privind uh, irigarea care se folosește um, recurgând de la Dunăre, a fost unul din primele proiecte de amploare unde s-a folosit EFSI. Însă, FC nu ofere, nu oferă granturi. Iată de ce guvernul român nu a fost atât de interesant, interesat de oportunitățile de finanțare. De asemenea, condițiile juridice sunt destul de, jurid, sunt destul de mm, rigide, iată de ce proiectul nu poate înainta foarte repede. Un alt exemplu, în Grecia am, reu- am uh, încurajat autoritățile să creeze platforme public-private referitor la investițiile în turism. Aici autoritățile ar putea folosi fondurile structurale împreună cu EFSI și să includă de asemenea capital privat. Ar putea să fie un vehicul foarte util pentru IMM-urile din Grecia care se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește accesul la finanțare. Deși am încercat din răsputeri să oferim un ajutor, nu am reușit până acum. Dar haideți să nu intrăm în prea multe amănunte. Uneori e complicat din punct de vedere politic să reușim uh, să facem ca ideile bune să treacă, dar vom continua să insistăm. Poate încă un aspect. Cât de informați sunt uh, eurodeputații în ceea ce privește proiectele. Dorim ca dumneavoastră să fiți mai informați și am dorit să vă invităm la evenimentele organizate pentru semnarea proiectelor atunci când se organizează evenimente în circumscripția dumneavoastră sau în țara dumneavoastră. Vă invităm să participați la semnarea acestora pentru că este important ca investitorii sau opinia publică să vadă chipuri cunoscute ca eurodeputații care participă la aceste evenimente. În acest fel se transmite un mesaj clar că Uniunea Europeană a participat la acest proiect. Și ultima observație. Mecanismul conectarea Europei. Am uh, luat doar o mică parte de 60 de milioane din partea de la mecanismul conectarea Europei. Instrumentele financiare din cadrul conectarea Europei sunt mult mai complicate decât cele din cadrul EFSI. Iată de ce am dorit să majorăm uh, granturile și să folosim o parte din instrumentele din conectarea Europei în cadrul EFSI, pentru că în acest fel vom reuși să valorificăm mai bine investițiile. Stimați membri, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această discuție, iar dacă aveți uh, neclarități, nelămuriri, vă rog, luați legătura cu mine, uh, trimiteți-mi un e-mail vă rog, nu ezitați, mai ales, mai ales dacă aveți uh, idei bune sau dacă alegătorii dumneavoastră vin la Bruxelles și vor uh, să afle mai multe despre EPSI, vă rog, veniți la comisie, noi vă stăm la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumim pentru invitația dumneavoastră, informație și pentru efort, iar acum, dacă raportorii doresc, mai avem două minute pentru fiecare, pentru a finaliza, domnul Fernandez, înainte de tot. Foarte succint, domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând, uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru prezența dumnealui astăzi aici. Mă impresionează considerabil faptul că FC a, și-a dus aportul la investițiile publice, dar și la investițiile private. Garanția EFSI s-a folosit uh, și a dus la crearea de locuri de muncă și și-a dus aportul la creșterea economică există proiecte care niciodată nu s-ar fi concretizat fără ajutorul EFSI. Cum ne putem opune așadar unui fond care creează locuri de muncă, care stimulează creșterea economică? E adevărat, poate fi îmbunătățit. Se pare însă că există oameni care se opun EFSI și mă impresionează pentru că e un fond pentru creșterea economică a Uniunii Europene, un fond care a venit uh, în ajutorul IMM-urilor. Cum se poate să existe oameni care se opun EFSI? Nu înțeleg. Aș dori să pun o întrebare domnului Katainen. O întrebare în ceea ce privește finanțarea garanției. Consiliul își luase angajamentul, dar nu doar Consiliul, ci și Comisia, că nu vom mai scoate nici măcar un cent din mecanismul Conectarea Europei. Se pare însă că propunerea actuală mai prevede scoaterea unor fonduri de până la 500 de milioane de euro din instrumentele financiare. Cu alte cuvinte, luăm 500 de milioane de euro din mecanismul conectarea Europei, dar vă rog, Consiliul trebuie să-și îndeplinească promisiunea. Dacă se fac promisiuni, acestea trebuie respectate. S-a spus, nu vom atinge sumele din garanție, iată de ce e de neînțeles că acum se vor scoate 500 de milioane de euro suplimentare din mecanismul conectarea Europei. Nu putem să diminuăm în continuare resursele pe care le are la dispoziție mecanismul conectarea Europei. Iar acum are cuvântul domnul Bulman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnii președinți, dragi colegi și colegi, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră, domnule Katainen. V-aș adresa o rugăminte amândoi dorim reușita EFSI, și Parlamentul European, și Comisia Europeană, și sper că și Consiliul. Consiliul nu a dat dovadă de prea mult angajament atunci când s-a născut EFSI și uh, statele membre au decis că nu doreau să participe nu doreau să pună la bătaie bani proprii. E un lucru pe care nu-l putem accepta și ar fi bine dacă Comisia i-ar putea explica acest lucru Consiliului. Parlamentul European nu va accepta ca statele membre să se ocupe prea puțin de politica BEI, practic BEI le aparține, și să insistăm ca uh, Consiliul să ia, să fi luat deja o decizie referitor la FC2 pe care Parlamentul trebuie să o aplice fără să fi discutat înainte în amănunt cum putem face din FC2 un instrument extraordinar. Iată, extraordinar, iată ce vrem să facem din instrumentul FC2. Și vom face tot ce ne stă în putință, cum a spus colegul Fernandez, pentru a fi gata până în vară. Poate că anumite comisii vor avea de suferit, spun că avem nevoie de mai mult timp, dar trebuie să mergem repede. Dar totul va funcționa doar dacă Consiliul acceptă să discutăm despre cum putem îmbunătăți calitatea EFSI. Dacă nu acceptă acest lucru, nu vom putea respecta calendarul. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule Bulman. Ne aflăm aproape la sfârșit. Dați-mi voie să vă prezint calendarul. Peste trei zile, pe data de 16, proiectul de raport va fi disponibil în toate limbile. Pe data de 20 martie, prezentarea proiectului de raport. Pe 23 martie, la ora 4, după amează, termenul limită pentru amendamente. 3 aprilie, sesiunea de la Strasburg, analizarea amendamentelor și raportul de punere în aplicare, iar pe 24 aprilie vot. Iată calendarul așa cum a fost el propus. Dați-mi acum, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Cadainen faptul că a petrecut această seară alături de noi. Vă urez în continuare o seară plăcută.